Președinții de grupuri politice au făcut propuneri concrete față de către dumneavoastră. Aceste propuneri au fost susținute de către ceilalți președinți de grup. Aș vrea acum să vă prezint care sunt aceste propuneri ale președintelor de grup. Însă, pe scurt, pot spune de la început că aceste propuneri duc probabil la faptul ca joi să nu avem nicio formă de reuniune, să nu avem deci sesiune joi, nu avem nicio reuniune și nici sesiune plenară joi, repet, și joi și vineri puteți însă să vă treceți pe o listă și puteți să rămâneți să lucrați în Parlament, deși nu va avea loc plenară. Dar activitatea, bineînțeles, este obligația noastră și cei care se înscriu pe această listă pentru joi și vineri, vor putea fi beneficia de toate drepturile care le revin în general joia și vinerea în Parlamentul European. Deci aceasta nu se schimbă. Aș vrea să vă anunț de asemenea că în această săptămână nu vom avea niciun fel de vot. Nu vom avea voturi nici la plenară și nici în comisii. Deci nu se va vota deloc. Comi- reuniunile de comisii vor avea loc Chiar joi trebuie să vă spun că se poate organiza o reuniune de comisie, dar fără ca să avem voturi în orice reuniune. Motivul pentru aceste decizii este faptul că, bineînțeles, nu toți colegii sunt prezenți fizic la aceste reuniuni în săptămâna aceasta. Câțiva dintre deputați nu pot deloc să ajungă în, aici în niciun fel și nu putem să îi pedepsim pentru aceasta cu absența Uh, votului lor. Nu este vorba de o um, neatingere a quorumului, ci este vorba de faptul că mulți colegi nu pot fi prezenți fizic. Vreau de asemenea să vă spun că o amânare a voturilor nu prezintă o problemă legislativă și nici uh, procedurală. Însă, având în vedere relațiile noastre cu Consiliul, vorbesc aici de colaborarea noastră cu Consiliul de Ministri și având în vedere procedurile în a doua lectură, este posibil să avem o amânare a voturilor. Cred că aceasta este o importantă informație pentru toată lumea. Aș vrea de asemenea să vă informez că a fost totuși necesar să ne întrunim totuși la această sesiune, pentru că mâine, de exemplu, avem un punct extraordinar pe ordinea de zi care nu era prevăzut. Mâine dimineață vom discuta așadar despre situația actuală a traficului aerian în Europa și despre consecințele acestor uh, probleme pe viața cetățenilor. Împreună cu președintele Comisiei, domnul Barroso, vom dezbate așadar cum arată în momentul de față situația transportului în Europa. Avem foarte mari dificultăți din cauza anulării tuturor zborurilor și a închiderii spațiului aerian, există pericolul um, șomajului pentru unei, unii angajați, deci există consecințe foarte grave ale acestor întreruperi pe care cetățenii încep să le simtă. Iată de ce discuția de mâine este esențială în, a, în acest sens în uh, ordinea de zi. Acest punct, bineînțeles, nu era prevăzut, este un punct nou care va fi adăugat pentru, uh, pe ordinea de zi de mâine, pentru că ne confruntăm cu această situație extrem de dificilă în toată Uniunea Europeană și pentru că această situație necesită, bineînțeles, o dezbatere. Aceasta înseamnă că sesiunea, bineînțeles, are loc și mâine. Reuniunea, sesiunea plenară va începe mâine la 9. O să vă spun totul în câteva minute. În fiecare zi vă voi spune deci ce uh, se va dezbate. Deci aceasta vreau să vă spun doar ca informație generală și acum voi intra în detaliu. Vreau să vă informez că pe 7 aprilie anului trecut am primit uh, o scrisoare din partea lui Nigel Farage. Copreședintele grupului pe care îl reprezintă face referire la articolul 6.3 din uh, regulamentul de procedură și depune plângere pentru um, faptul că imunitatea sa a fost pusă la îndoială. Am transmis mai departe comisiei competente această plângere.